Dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Începem în 30 de secunde. Precisely speaking. Ca să fiu cât se poate de exact. Uh, Dragi colegi, înțeleg că ar fi timpul să ne începem reuniunea, o conferință foarte importantă, o întâlnire parlamentară comună foarte importantă, de importanță esențială pentru noi toți, pentru întreaga Uniune Europeană. atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Balcanii de Vest. Dați-mi voie să vă explic de la început faptul că avem interpretare simultană în 20, cele 21 de limbi ale Uniunii Europene. Îmi cer scuze pentru colegii noștri maltezi, fiindcă nu avem limba malteză astăzi. De obicei sunt 22 sau chiar 23 de limbi toate sesiunile noastre plenare și în reuniunile comisiilor. Dar avem și câteva limbi suplimentare. Croată, bosniacă, sârbă și muntenegreană, macedonă și albană. Cinci limbi suplimentare. Sigur că trebuie să alegeți canalul corespunzător pentru a asculta limba dorită în căștile dumneavoastră. Am să încep prin a spune că îmi face o deosebită plăcere să vă primesc la Parlamentul European. Reuniunea noastră ne amintește de angajamentul nostru continuu pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest. Este o chestiune extrem de importantă pentru noi toți. Mulțumesc mai întâi uh, adunării naționale maghiare și în special președintelui Căvăl, care stă alături de mine pentru a coprezida această întâlnire. Totodată mulțumesc reprezentanților tuturor parlamentelor naționale ale statelor membre și uh, purtătorilor de cuvânt ale parlamentelor din regiune precum și parlamentarilor din uh, regiunea Balcanilor de Vest, care au venit astăzi la Bruxelles să își reafirme acțiunea comună către o Europa mai integrată, care să includă și Balcanii de Vest. Și, nu în ultimul rând, dați-mi voie să vi prezint și pe colegii mei din Parlamentul European. Nu o să vă spun bine ați venit, pentru că noi suntem gazde pentru a primi împreună uh, pe colegii noștri din toată Europa. Dar vă urez și vouă bună ziua și mă bucur că suntem cu toții aici. Reuniunile parlamentare comune sunt un cadru pentru cooperarea interparlamentară la nivelul Uniunii Europene, o cooperare tipică și foarte importantă. Ea devine tot mai importantă în cadrul Tratatului de la Lisabona. Însă, Parlamentul European rămâne puternic angajat în viitorul Balcanilor de Vest. De la summitul de la Salonic din 2003, cu mult timp în urmă, ușa Uniunii Europene a rămas deschisă. Anul trecut a fost deosebit de important pentru regiune, după ridicarea cerințelor de viză pentru cetățenii din Muntenegru, Serbia și fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Am aprobat liberalizarea vizelor și pentru Albania și bosna herțegovina Și odată ce toate condițiile sunt îndeplinite și cetățenii din Kosovo pot conta pe sprijinul nostru pentru a putea călători în Uniunea Europeană fără să aibă nevoie de viză. Anul trecut și Serbia și Croația au făcut uh, pași istorici pentru consiliere au avut loc numeroase întâlniri care au arătat angajamentul lor comun pentru integrare europeană, ce încurajează foști dușmani să trăiască în pace și să devină un exemplu pentru o prosperitate viitoare. Este tipic și obișnuit pentru continentul european din ultimul deceniu să vedem asemenea exemple. Uh, în acest context trebuie să ne amintim și de reconcilierea franco-germană, de reconcilierea dintre Germania și Polonia și dintre alte state foarte importante. La finalul anului trecut, Muntenegru a primit statut de stat candidat, în timp ce eforturile Croației au adus-o în etapa finală a negocierilor de aderare. Nu sunt vești bune doar pentru aceste două țări, ci pentru întreaga regiune și, desigur, și pentru Uniunea Europeană. Însă, în ciuda semnelor bune, regiunea se confruntă încă cu numeroase provocări. Această întâlnire ne va ajuta să ne gândim la aceste lucruri și să discutăm despre problemele similare cu care se confruntă statele din uh, regiune, și anume reforma judiciară, accelerarea luptei împotriva corupție, corupției, continuarea reconcilierii și, de curând, am fost uh, preocupați de semnele de instabilitate politică din zonă. Dați-mi voie să vă reamintesc și de faptul că Bosnia și Herțegovina nu are uh, guvern de la alegerile din octombrie, iar în Albania o criză politică durează de 2 ani. Guvernul din Macedonia se confruntă cu apel la alegeri uh, anticipate. Dar, sigur, toate acestea sunt procese democratice până la urmă și există o cale democratică de a le rezolva. dar asta poate afecta funcționarea normală a instituțiilor și împiedica adaptarea la legislația europeană. De aceea este important ca toate departamentele politice să se concentreze pe obiectivul european comun. O cooperare constructivă între guvern și opoziție este esențială una dintre provocările noastre uh, nu ține de regiuni problema extinderii este o problemă semnificativă și în cadrul Uniunii. Prin urmare, rămâne crucial să ne convingem cetățenii despre beneficiile extinderii. Și prin cetățenii noștri mă refer la cetățenii Uniunii Europene. Este o dimensiune foarte importantă a strategiei noastre de extindere și a viitorului tuturor statelor balcanice în cadrul Uniunii Europene. La întâlnirea noastră, două grupuri de lucru vor aborda chestiuni importante. Aceste grupuri de lucru vor începe să acționeze după ora 17. Primul va discuta despre cooperarea în domeniul libertății, justiției și securității, conform tratatului de la Lisabona. Este un domeniu de cooperare foarte important, iar al doilea grup de lucru se va axa pe integrarea cetățenilor și diversitatea culturală. Este important dar și în cadrul Uniunii Europene, nu doar în Balcanii de Vest, să abordăm aceste chestiuni. Trebuie să ținem întotdeauna seama de aceste aspecte importante, integrarea cetățenilor ținând seama de diversitatea europeană să nu uităm că ne-am uh, reunit nu doar pentru a partaja idei, ci să pentru a supraveghea procesul de integrare europeană și cu cât vom fi mai deschiși, cu atât vom putea furniza o vom avea o participare mai bună la activitățile Consiliului European. Știu că drumul către Uniunea Europeană este lung și dificil, dar uh, dacă ne uităm unde suntem astăzi, putem spune că a meritat. Și acest lucru ar trebui să vă încurajeze ca regiunile să fie o realitate și o perspectivă europeană și să încercăm să, ne, să venim la oaltă în viitorul apropiat. Doamnelor și domnilor, suntem la începutul ordinii noastre de zi de astăzi. Aveți ordinea de zi de pe, pe masă. Mâine domnul prim-ministru Orban va veni alături de noi. Este vorba de președinția maghiară a Uniunii Europene de jumătate de an și uh, alături de el și domnul José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Deci, mâine dimineață vom avea invitați speciali. Astăzi însă am plăcerea să dau cuvântul colegului meu din Parlamentul European, Parlamentul Maghiar, domnul Laszlo Köver. Laszlo, ai cuvântul. Tisztelt elnök úr, Domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă salut cu respect la participarea acestei reuniuni parlamentare organizate de Parlamentul European și Parlamentul Maghiar. Aș dori să-i mulțumesc domnului Busek pentru cooperarea de care a dat dovadă în uh, cursul lucrărilor uh, noastre. Toate aceste reuniuni pe care le coorganizăm fac parte integrantă din mijloacele care consolidează instrumentele democratice pe care le avem la dispoziție și ne permit să studiem uh, marile probleme cu care ne confruntăm. Mă bucur că sunt prezent aici nu este vorba doar de președinția maghiară, ci de un aspect foarte important nu doar pentru noi, ci pentru întreaga Europa. Europa trebuie să-și păstreze cultura, să garanteze o viață ușoară pentru noi toți. Este extrem de important să obțină acest lucru și totodată uh, să păstreze aceste lucruri și în viitor într-un spirit de pace și de integrare. În cadrul Uniunii avem și state noi, state care ni s-au alăturat în 2007 și în 2004, dar sperăm ca acest proces să nu se termine aici, și ca statele din Balcanii de vest să ni se alăture și ele în curând. Eu personal sunt convins că procesul de integrare europeană atunci când uh, se va finaliza definitivând integrarea la nivel continental, va face dovada justiției istorice în urma celui de-al doilea război mondial. Doamnelor și domnilor, subiectul reuniunii noastre, după cum a spus domnul președinte, uh, va fi examinat din două puncte de vedere. Pe de o parte, libertate și securitate și justiție, inclusiv controlul frontierelor, politica vizelor, migrația, cooperarea în domeniul judiciar și uh, polițienesc și, pe de altă și integrarea diverselor state, care va fi dovada reușitei acestui proces cultural. Dar vom ține totodată seama și de educație și de procesul educațional în aceste state. Am încercat întotdeauna să uh, ajutăm la această integrare prin intermediul acestor reuniuni. Parlamentul maghiar a stabilit două acorduri bilaterale cu parlamentele din această regiune și la nivelul cel mai înalt vom face schimb de experiențe și vom coopera și la nivel administrativ. E totodată și o încercare de a organiza parlamentele din această regiune în viitor. În cursul anilor care au trecut, vor... s-a pus problema transformării democratice a acestei regiuni și a integrării euroatlantice, acestea fiind etapele cele mai importante. Dar, totodată, am făcut schimb de opinii, de exemplu, în februarie, 2002, apoi în mai 2005, președinții parlamentelor s-au întâlnit în cadrul unei conferințe, apoi în 2007 și 2009 am organizat asemenea reuniuni la Budapesta și în toamnă vom organiza o altă asemenea conferință, invitându-i pe colegii noștri de, din Balcanii de Vest. Dragi participanți, aș dori să adaug că, alături de domnul Buzek, voi coprezida această întâlnire. Este o mare onoare pentru mine și o să trec acum la prima prezentare uh, a domnului Bebic privind importanța integrării economice. Cred că este important să știm că integrarea europeană nu este doar o problemă de a se alătura, nu, nu înseamnă doar a te alătura Uniunii Europene, ci cooperarea regională înseamnă, este și ea un element. De aceea este esențial să întreținem relații economice și culturale în cadrul acestei regiuni. Nu e vorba doar de o problemă de ameliorare economică, ci de o mai bună înțelegere și acest lucru permite să profităm mai bine de posibilitățile Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor la lucruri și discuții cât mai fructuoase. Vă mulțumim foarte mult! Stimați colegi, stimați colegi care vă aflați astăzi aici în această sală, vreau să vă prezint regulile dezbaterii noastre de astăzi. Așa cum a spus și colegul meu, domnul Căvăr, acum câteva secunde avem doi vorbitori invitați pe domnul Luca Bebic din partea Parlamentului Croat. Ne-am întâlnit acum câteva ore și am discutat mai multe subiecte. O avem pe doamna Sonia Bizenco, care este șeful Comitetului de la Helsinki pentru Drepturile Umane în Serbia. Următorul punct este o dezbatere. Acesta vreau să vi-l explic. Am dori să interveniți pe parcursul dezbaterii și pentru a face acest lucru trebuie să vă înscrieți pe lista cu timp de vorbire pentru plenara de miercuri a parlamentelor naționale. Aveți un asemenea formular în fața dumneavoastră pe masă și ar trebui să completați acest form formular pentru că se va pregăti o listă cu vorbitorii de către secretariatul conferinței. Deci puteți începe de pe acum să faceți o asemenea cerere de a lua cuvântul. Și încă o chestiune importantă. Timpul de, vor, de vorbire e de 3 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și un al treilea punct, puțin mai complicat. Dacă doriți să interveniți și să puneți o întrebare, Orice vorbitor care ia cuvântul timp de 3 minute poate să ridice cartonașul albastru și atunci e o intervenție pe baza cartonașului albastru și puteți atunci să interveniți pentru 30 de secunde, fie că puneți o întrebare, fie că doriți să spuneți ceva și veți primi un răspuns de la vorbitor tot timp de 30 de secunde, astfel încât discuțiile să fie mai animate. Cred că ați înțeles care este și această procedură cu cartonașul albastru. În caz că doriți să puneți o întrebare vorbitorului care tocmai ia cuvântul. Vom începe cu prima intervenție de astăzi, un discurs cheie al domnului Luca Bebic din partea Parlamentului Croat. Aveți cuvântul. Poștovanii Stimate domnule președinte al Parlamentului European, domnule Buzek, stimate președinte al Adunării Naționale a, a Ungariei, domnule Kever, stimați prieteni, stimați colegi, am acceptat cu mare plăcere invitația de a participa la această reuniune comună a adunărilor parlamentare. Mă bucur să mă aflu în prezența unor importante personaje din Uniunea Europeană pentru a spune câte ceva despre cooperare în sud-estul Europei. Parlamentul croat apreciază foarte mult sprijinul primit de, din partea Parlamentului European pe timpul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Acesta a început la 16 februarie anul acesta printr-o rezoluție cu privire la progresul înregistrat de Croația în anul 2010. Sprijinul dumneavoastră înseamnă foarte mult pentru noi. Acum parcurgem ultimii metri din această lungă călătorie care a început în ultimul deceniu. E ceva ce ne confirmă încrederea că nu suntem singuri pe acest drum va fi mai ușor pentru noi să ne atingem obiectivele, niște obiective pentru care ne-am luat angajamentul și anume să terminăm negocierile cu Uniunea Europeană până la sfârșitul lunii iunie din acest an. Ca să ajungem la acest cel, mai avem de închis încă șapte capitole și ne dorim să facem acest lucru. Succesul negocierilor Croației e în același timp și un succes pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii acesteia. E o confirmare a perspectivei de a adera la Uniunea Europeană și pentru alte țări din regiune. Aceste capitole, care vor fi în curând închise, nu fac decât să confirme faptul că țările din sud-estul Europei se își doresc să ajungă în Uniunea Europeană. Modelul croat și felul în care s-au purtat negocierile au fost o mare încurajare pentru noi. Cooperarea regională se află în centrul atenției politicii externe a Croației. Bineînțeles, este foarte important pentru noi să avem relații foarte bune de vecinătate cu țările din prejurul nostru. Și acest lucru ne ajută ca pe termen lung să asigurăm o regiune în care cetățenii să se bucure de pace și prosperitate. Cunoștințele pe care le-am acumulat pe, pe parcursul negocierilor ne-au ajutat astfel încât suntem acum gata să sprijinim țările din regiune pe propria lor uh, traiectorie spre Uniunea Europeană jucăm un rol proactiv în proiecte regionale multipartite, cum ar fi procesul de cooperare sud-est european Consiliul pentru Cooperare sunt foarte importante, dar și eforturile în politica externă pe care le face Croația au un rol la fel de important. Europa din Sud-Est începe să simtă care sunt valorile care stau la baza Uniunii Europene. Cooperarea este una foarte bună și se extinde în domeniul justiției, în domeniul polițienesc, a luptei împotriva criminalității organizate și împotriva corupției. Aș dori să mă folosesc de această oportunitate și să vă spun care sunt cei mai importanți indicatori economici și care e schimbul economic în regiune. În țările din sud-estul Europei, situația e diferită de față de cea de acum 10 ani. Astăzi vorbim de o piață de 20 de milioane de consumatori, iar cooperarea pe această piață își are bazele sub, pe fundația SEPTA. Potențialul de creștere economică este foarte mare în această regiune. Economiile în dezvoltare din regiune, din regiune sunt unele dintre cele mai dinamice din Europa și foarte importante și pentru țările din Uniunea Europeană. Țările din această regiune sunt un nou spațiu pentru investiție pentru Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește investiții în infrastructură și energie. Acest domeniu va fi tot mai atractiv pentru investitorii din Uniunea Europeană, dar și din alte țări. Una dintre cele mai, mare, cele mai mari provocări ale acestei regiuni este să ajungă la un progres economic și să ajungă la o dezvoltare durabilă. Acestea sunt foarte importante pentru pace și stabilitate. Cred că ne aflăm pe drumul cel bun pentru a ne duce la îndeplinire obiectivele. Datele pe care le avem confirmă că există cooperare economică între fiecare țară cu țările în, în vecinătate. În anul 2003, comerțul între Croația și țările din regiune se ridica la 2,5 milioane de euro, adică 10% din tot comerțul Croației cu țările din lume comerțul dintre Croația și țările din sud-estul Europei, în ceea ce privește importul și exportul, e o valoare pozitivă. Înseamnă că exportăm mai mult, 1,66 uh, milioane de euro și importăm o sumă cu puțin mai mică. Cooperarea consolidată e foarte importantă, transportul e foarte important în uh, Republica Croată și noi vom continua să contribuiem la, la construirea coridorului pan-european care trece prin țara noastră. În prezent ne dorim să construim un pod între, Cro- între Croația și Bosnia-Herzegovina peste râul Sava pe coridorul 5C. Salutăm eforturile care se fac în țara învecinată, adică Bosnia și Herțegovina, în ceea ce privește și construirea unei autostrăzi pe același coridor. Împreună cu administrația căilor ferate din Serbia și din Slovenia, Croația încearcă acum să elimine barierele administrative și vamale, astfel încât coridorul feroviar 10 să fie cât mai competitiv posibil. Mai există și o companie care furnizează petrol spre diferite rafinării din aceste țări. Odată ce vom avea capacități de depozitare mai mari, această firmă va putea să furnizeze și derivate din petrol pentru aceleași țări din regiune. Și acum în domeniul energiei ne dorim să fie interconectate conductele de gaze din regiune. Important este să existe o comunitate energetică a sud-estului Europei. Aș dori să spun că Croația are un potențial economic foarte mare în ceea ce privește programele transfrontaliere strategia pentru regiunea Dunării, strategia pentru Adriatică și așa mai departe. Consiliul de Cooperare Regională. Croația sprijină acest tip de cooperare care se sprijină pe niște proiecte concrete. Aici trebuie să fie implicate toate statele din regiune. Împreună cu SEFTA și multe alte proiecte de, de împreună cu CEFTA și alte programe din zonă, se poate sublinia cât de importantă este cooperarea în uh, regiunea Dunării. Cu mare entuziasm, Croația sprijină asemenea programe și participă la implementarea strategiei pentru Dunăre. Este un cadru foarte bun de cooperare pentru această regiune. Cro- Croația consideră că această abordare multidimensională duce la o bază foarte bună pentru prosperitatea și stabilitatea din regiune. Există instrumente importante în cadrul politicilor regionale care joacă un rol activ în zonă. Aici trebuie să menționăm o conferință care a avut loc de curând în, la Dubrovnik, o conferință care a avut loc din data de 4 până în 6 aprilie, avea de a face cu investițiile comerciale între SUA și sud-estul Europei. Cooperarea regională va rămâne una din prioritățile politicii externe a Croației. Confirm că Croația va continua să joace un rol important în ceea ce privește întărirea relațiilor dintre țările din regiune pe bază de parteneriate, cooperare și dialog politic. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, spune domnul președinte. Așa cum am anunțat, următorul uh, vorbitor va fi doamna Sonia Biserco, șeful uh, Comisiei de la Helsinki pentru Drepturile Umane în Serbia. Domnule președinte, membri ai Parlamentelor, stimați prieteni, vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat să iau cuvântul în cadrul acestei întâlniri comune. Apreciez acest lucru în ceea ce privește angajamentul permanent al Parlamentului European și a Comisiei Europene, deoarece angajamentele acestea în regiunea respectivă sunt uh, cruciale pentru această zonă. Cred că Uniunea Europeană a ajuns în momentul în care avem nevoie de o nouă abordare pentru țările care încearcă de ani de zile să îndeplinească criteriile pentru a deveni țări candidat. Aș dori să vă spun de ce consider că această nouă abordare este foarte importantă pentru această regiune și pentru relațiile ei cu Uniunea Europeană. Spunând aceste lucruri, doresc să subliniez faptul că subiectul discutat în grupul de muncă, cooperarea în uh, domeniul justiției și integrarea cetățenilor sunt ambele importante în cadrul procesului de integrare a Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, pentru a avea o perspectivă bună asupra acestor două aspecte, trebuie să știm foarte bine care este situația în regiune. Și această situație duce la multe uh, îngrijorări, pentru că, din păcate, foarte multe state din regiunea respectivă nu au încă premisele necesare pentru o consolidare democratică și pentru o pentru relații uh, normale cu vecinilor. Care este situația în acest moment? Bosnia și Herțegovina se confruntă cu o criză internă continuă. Macedonia încă nu este suficient de puternică pentru a deschide un dialog real cu Grecia și aceste relații care, identific, care afectează identitatea statală a Macedoniei uh, au avut consecințe negative asupra relației cu Uniunea Europeană. Kosovo se află într-o situație asemănătoare și avizul uh, un aviz uh, consultativ a confirmat această, această situație. Și raportul procurorului elvețian a adus uh, lumina asupra credibilității Kosovului, uh, acestei țări. Există unele țări care se află într-o stare mai bună, într-o stație mai bună decât celelalte. Doamnelor și domnilor, nu trebuie să uităm că există două, două procese paralele. Pe de o parte, consolidarea statală și pe de altă parte, um, trecerea la un sistem multipartit și la o economie de piață. Ambele ambele procese, din păcate, progresează uh, prea încet. Trebuie să fim conștienți că unele state sunt încă Uh, fragilă și se confruntă cu tensiuni etnice. În ceea ce privește tranziția uh, democratică, există încă tendințe autoritare, deși există și anumite sisteme multipartite. Se face recurs la, anti, la o atitudine împotriva comunismului pentru a, argument, pentru a avea până la urmă argumente uh, naționalistă. Există o rezistență mare în fața valorilor uh, economiei de piață și a valorilor democratice. Doamnelor și domnilor, unul din cele mai importante obstacole în progresul acestei regiuni o reprezintă atitudinea față de vecini și influența foarte mare a Serbiei în această zonă. Această politică a Serbiei influențează în mod uh, negativ Uh, ceea ce se întâmplă acolo. Și eșecul liderilor politici din uh, Serbia de a înțelege um, perspectiva și importanța perspectivei europene două decenii după căderea cortinei de fier a dus la ridicarea unor noi probleme în uh, ciuda eforturilor care s-au manifestat chiar la un nivel înalt. Bosnia și Herzegovina se află într-o situație deosebit de riscantă, deoarece Serbia susține status quo-ul de acolo, ci uh, sprijină chiar foarte mult și minoritatea uh, etnia uh, sârbă din uh, Bosnia. Serbia, de asemenea, este singura țară din uh, această regiune care nu a ajuns la o, o hotărâre clară în ceea ce privește viitorul, dorește să intre în Europa sau să meargă înspre Est. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor evenimente recente foarte importante. Lipsa unei sincerități în politica sârbă față de regiunea respectivă este importantă. În ciuda colaborării cu Tribunalul Internațional, Um, există mai multe cazuri uh, recente care ne dau motive să fim uh, îngrijorați. Este foarte clar că Belgradul um, continu, continuă să um, încerce să ascundă cele, cele ce s-au întâmplat în anii 90. Apoi, în ceea ce înseamnă, în ceea ce privește noul uh, recensământ din uh, Serbia, uh, în acest context, Montenegru se, este considerat în continuare o entitate tem, uh, temporară. Apoi, în ceea ce privește situația economică și aici s-a, simțit impactul crizei globale economice și financiare. Cu toate acestea, uh, până la urmă, politicile locale din Serbia, din Serbia sunt importante și ele uh, sunt responsabile pentru situația de acolo. Este adevărat că foarte multe lucruri s-au schimbat acolo, însă Balcanii de Vest nu au atins uh, potențialul uh, real care ar exista. Devine din ce în ce mai uh, evident că regiunea respectivă nu are la dispoziție capacitățile necesare, nu are voința politică, nu are cultura politică pentru a pune în aplicare o agendă europeană și să respecte standardele europene. Așadar, după părerea mea, este nevoie de o nouă abordare în această regiune și este nevoie ca Uniunea Europeană să se implice mult mai profund în această regiune. Sunt conștientă că acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut, însă sunt convinsă că singura modalitate de a modifica tendințele actuale este doar uh, Uh, primirea statutului de candidat de, către, de țară candidat de către toate statele din uh, zonă. Principiul condiționalității ar trebui să fie folosit doar pentru cei care chiar nu, uh, nu pun în aplicare aceste standarde. Apoi, în ceea ce privește um, intrarea în NATO, acest lucru este foarte important atât pentru Croația, dar și pentru Bosnia, garantând stabilitatea granițelor acestor state. În concluzie, Aș dori să subliniez faptul că agenda elitelor politice și a cetățenilor din aceste regiuni nu se suprapun. Cred că majoritatea cetățenilor de acolo sunt preocupați mai degrabă de problemele concrete economice. Statutul, însă statutul de țară candidat ar, iar încuraja pe cetățeni să-și asume responsabilitățile în vederea rezol, rezol, rezolvării problemelor cu care se confruntă. În același timp, este foarte important ca ideile europene, valorile europene să fie prezentate și um, să fie asumate de către cetățenii din regiunea respectivă. Nu este un lucru uh, ușor, ținând cont de cât de complicată este ideea europeană. Cu toate acestea, statul de drept, respectarea drepturilor omului și valorile democratice încet încet se îmbunătățesc în aceste societăți. Cred că este foarte important ca regiunile balcanice să înceapă să simtă că aparțin de familia europeană și în acest cadru atât statele cât și uh, cetățenii statelor respective să poată să găsească propriile soluții care sunt în uh, interesele lor personale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să repet, membrii care doresc să intervină în această discuție trebuie să completeze formularul numit cerere de a lua cuvântul în, în uh, ședința de uh, miercuri 14 aprilie. Și desigur este important să precizați numele Parlamentului. Aveți la dispoziție 3 minute pentru fiecare intervenție. Dacă doriți să folosiți acum cartonașul uh, albastru. Aș dori să faceți acest lucru um, când vom da cuvântul membrilor Parlamentului, deoarece întrebări adresate celor care au luat acum cuvântul, aceste întrebări vor fi răspunse la sfârșitul discuției. Acum vom începe dezbaterea. Primul va lua cuvântul un reprezentant al, uh, al Bundesratului din Austria. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Cred că este un semn foarte bun faptul că întâmplător un reprezentant al Austriei uh, are onoarea de a deschide această, această dezbatere, ținând cont de istoria uh, Austriei și de istoria acestei regiuni care sunt legate unele de, de celelalte. Um, există un uh, proverb în Austria, Balcanii de Vest încep imediat uh, la periferia Vie- Vienei. Și cred că este un lucru bun. Cred că Uniunea Europeană fără Balcanii de Vest este ca o casă fără acoperiș, deoarece uh, această regiune a Balcanilor de Vest este o regiune foarte importantă și dacă ne dorim să ajungem la pace și la stabilitate în Uniunea Europeană, atunci țelul nostru trebuie să fie integrarea statelor din Balcanii de, uh, de vest. Dincolo de situația atât de diferită a fiecărui stat uh, în parte. Desigur, există aici uh, mai multe aspecte problematice um, de care trebuie să, să ținem, uh, să, de care trebuie să le luăm în considerare. Uh, de exemplu, structura statală în, uh, a Bosniei și Herțegovina, uh, siguranța uh, statului Kosovo. Însă aș dori să subliniez cele spuse de uh, reprezentanta Comitetului de la Helsinki Credeți-mă că noi în Austria, reprezentanții Austriei sunt uh, foarte bine reprezentați și mergem foarte des în această regiune. Se pare că există o diferență între ceea ce își dorește populația și ceea ce își dorește elita politică. Acest lucru este foarte evident, de exemplu, în Belgrad. Dacă discutați cu oameni în uh, Belgrad, oamenii spun dacă Kosovo dorește să fie independent, poate să facă acest lucru, deci eu nu înțeleg de ce politicienii se tot leagă de acest uh, aspect. După părerea mea, este foarte important ca tineretul să aibă o adevărată perspectivă. Tineretul din, acest, din, acest, din această regiune are, are nevoie de o perspectivă pentru că doar astfel putem să uh, trecem dincolo de, de naționalist, de sentimentele naționaliste sentimente care au distrus atât de multe lucruri în această uh, regiune. Desigur, și tradiția habsburgică a contribuit la aceste imagini negative și uh, nefolositoare pentru această regiune. Cred că este foarte bine că am reușit să schimbăm în cele din urmă regimul uh, vizelor. Era absolut uh, absurd ca bunicii să le poată povesti nepoților cât de frumos era pe vremea lui Tito în care pe când puteam să călătorim fără probleme în întreaga Europa și acest lucru s-a schimbat acum. Însă pentru acest lucru, desigur, avem nevoie de certitudine legislativă, juridică, avem nevoie de combatere fermă a infracționalității. Și nu doresc să mă refer acum la rolul uh, Moldovei și Ucraina în ceea ce privește traficul de femei avem nevoie, pe de altă parte, de respectarea drepturilor uh, minorităților. Știm, desigur, din uh, propria noastră istorie cât de greu este să se ajungă la o împăcare și la un uh, echilibru adecvat. Din acest punct de vedere, um, sunt recunoscător președinției ungare că a dat acest impuls și aș avea o mare rugăminte nu trebuie să spunem că nu ar trebui să spunem că aceste state trebuie să, să se aștepte unul pe celălalt um, deoarece există diferențe mari, nu trebuie să legăm, să, con- să condiționăm uh, statutul de țară candidat de, de o situație, de situația din alt stat. Din alt stat. Deci cred că um, ar trebui să vedem totuși că paharul este pe jumătate plin și nu că este pe jumătate gol. Vă mulțumesc. O informație suplimentară. Cât timp aveți la dispoziție, puteți să vedeți aici pe acest ecran, astfel încât următorul vorbitor va putea să vadă exact cât timp are la dispoziție. Acum are cuvântul Lord Bonus din uh, Casa lor zilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și președinției ungare pentru că a organizat această reuniune cu privire la un subiect deosebit de important, după părerea mea. Este foarte important că ne-ați reamintit la începutul acestei întâlniri despre angajamentul Uniunii Europene ca viitorul Balcanilor de Vest să fie împreună cu Uniunea. Domnule președinte, ați spus că ușa rămâne deschisă, însă eu aș spune că a venit timpul să ungem balamalele, pentru că, deși am auzit că se întâmplă lucruri bune în regiune, mie mi-e teamă că extinderea în um, Balcanii de Vest pare să coboare puțin pe agenda Uniunii Europene. Dacă vă uitați la concluziile Consiliului Uniunii Europene, o să vedeți că nu este un subiect care să ocupe prea mult timp. Este un lucru de înțeles, date fiind problemele europene, economice cu care se confruntă Uniunea. Dar eu cred totuși că ar trebui să presăm uh, guvernele pentru a reînnoi aceste eforturi. Uh, pentru că dacă uh, vecinii noștri consideră că entuziasmul scade, consecințele vor fi destul de neplăcute. Deci, prioritățile trebuie stabilite și nu cred că suntem întotdeauna foarte buni în a stabili priorități. Eu cred că sunt trei lucruri. Să ne concentrăm eforturile în Balcanii de Vest pentru a ne asigura că statele pot să facă față problemelor de aplicare a legii, uh, Um, da, pot uh, susține ideea de stat de drept și preveni infracțiunile. Nu putem face totul, tot timpul, peste tot, dar trebuie să ne stabilim prioritățile și să ne concentrăm pe ele. Trebuie să ne redublăm eforturile pentru a ajuta Bosnia și Herțegovina și atrag sta, uh, atenția uh, Uh, membrilor asupra uh, afirmației uh, doamnei Ashton ieri, care ne-a atras atenția asupra problemelor și a spus clar că dacă nu le tratăm, nu o să facem decât să mergem înapoi. Și, în al treilea rând, sper să nu fie o chestiune prea sensibilă, dar cred că ar trebui să regretăm faptul că nu există un nume pentru fosta Republică uh, Iugoslava a Macedoniei. Nu este locul și nu vreau, nici nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar dacă în Europa anului 2012 26 de democrații nu reușesc să o ajute uh, o democrație singura care a rămas, și să găsească o soluție care să permită acelui stat să găsească drumul spre aderare uh, mi-e teamă că nu vom putea construi nici o uniune mai mare, dar nici o politică și o conduită corespunzătoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru că ai respectat timpul la fix. Este destul de neobișnuit și mulțumesc și pentru observațiile și conținutul intervenției tale. Următorul vorbitor, membru Parlamentului European din partea Verzilor, Domnul Ulrike Lunacek, aveți cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus uh, și antevorbitorul meu, mulțumesc uh, președinției maghiare pentru că considerat uh, că integrarea Balcanilor de Vest este o prioritate, pentru că mi se pare că acest lucru a lipsit în trecut. Nu prea ne-am asigurat că această viziune de la Salonic din 2003 rămâne pe ordinea noastră de zi. Știm că uh, unele state membre s-au cam săturat de această extindere și apreciem faptul că președinția ungară a hotărât să trateze această problemă. Eu aș dori să mă concentrez pe un stat cel pentru care sunt raportoare în acest Parlament, și anume Kosovo, din mai multe motive. În primul rând, după cum a spus Sonia Pisiaco, trebuie să facem clar pentru toate statele că Balcanii aparțin unicei familii europene. Deci de aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să se îndepărteze de această plictiseală pe care o vedem în unele state membre, guverne și la unii cetățeni și să-și îndeplinească promisiunile. Unele state membre nu mai sunt atât de mult în favoarea finalizării acestui proces de pace pe care îl reprezintă Uniunea Europeană, mai ales pentru Balcani. Și problema pe care vreau să o abordez și să o aduc în fața parlamentelor naționale este problema dialogului privind vizele pentru Kosovo. Știm că ce, toți cetățenii celorlalte state din Balcanii de Vest pot călători liber pentru o perioadă de trei luni în toate statele membre. Singurii, cu cel mai mare număr de tineri, cei care până în prezent au apreciat cel mai mult Uniunea Europeană nu au dreptul să călătorească. Știți ce înseamnă acest lucru? E vorba de cetățenii kosovari. Știu că cinci state membre nu au recunoscut încă țara și știu că e o problemă la nivel de stat. Dar dacă vă gândiți la tinerii ai căror părinți și uh, bunici au putut călători liberi până la sfârșitul uh, Iugoslaviei, Gândiți-vă ce ar însemna dacă voi, când ați fost tineri sau cei care sunteți încă tineri, nu ați fi putut pleca din țara noastră, chiar dacă e o țară foarte mică. Gândiți-vă cât vă place să călătoriți, să vă urcați în tren, în autobuz sau în mașină și să mergeți în altă țară, să cunoașteți alți oameni, să vedeți cum trăiesc alții ce vă aseamnă și ce vă deosebesc de ei. În acest moment, Uniunea Europeană pierde sprijinul în Kosovo. Sunt multe lucruri pe care cetățenii din Kosovo trebuie să, facă, să le facă ei. Abordez adesea această problemă, dar vreau să mă adresez acelor colegi care se ocupă de probleme interne în cadrul Parlamentului și în cadrul Parlamentelor naționale să preseze ministrii de interne pentru două uh, motive. Să deschidă uh, dialogul privind vizele cu uh, Kosovo pentru libertatea de circulație și pentru uh, siguranță, pentru că doar având o foaie de parcurs pentru liberalizarea vizelor, le putem cere kosovarilor să aibă documentații corecte. De aceea pledez să tratați această problemă și în parlamentele naționale. Vă mulțumesc pentru intervenție, spune domnul președinte. Peter Wolfgang Goldsbrück din Austria acum. Stimate domnule președinte, stimați colegi, stimate doamne, stimați domni, subiectul pe care îl discutăm la această întrunire parlamentară se numește Balcanii de Vest spre o Europa mai bine integrată. Cred că e o dovadă pentru următorul fapt. Toți cei prezenți aici, prezenți aici își doresc să ajungem la acest cel trebuie să se arate faptul că și statele din Balcani mai târziu sau mai devreme vor reuși să devină membri ai Uniunii Europene. Uniunea Europeană a fost gândită ca un proiect pentru pace în cadrul proiectului de integrare europeană. Și cred că acest lucru e foarte important. Dacă lucrurile stau așa, atunci trebuie să fie în interesul nostru ca și statele din Balcanii de Vest să devină parte a Uniunii Europene. Stimați colegi, trebuie să avem grijă să nu avem um, o poziție de judecător sau închizitor față de colegii noștri din Barcanii de Vest, spunându-le ce au de făcut. Cred că calea de urmat e să ne dăm sfaturile, să-i ajutăm cu experiența noastră pe care o avem, astfel încât să îi punem pe drumul cel bun spre a-i ajuta să ajungă la democrație. În anul 2009 am avut onoarea ca în cadrul um, OECD, ca coordonator special, să mă ocup de să, să mă ocup de alegeri și să mă implic alături de colegii mei. Da, au fost greșeli și aceștia, au, acestea au fost evidențiate în această regiune, însă putem spune într-un mod foarte clar că foarte multe standarde europene au fost îndeplinite și acesta este un exemplu foarte bun. Luptă între opoziție și guvern, ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri la care am participat în Albania. Democrația înseamnă și acceptarea rezultatului alegerilor. O țară nu poate fi luată prizonieră de către aceia care nu vor să accepte rezultatul alegerilor, chiar dacă acestea au fost desfășurate într-un mod democratic. Nu cred că Albania este singura vinovată. Nu doar Albania, ci toate țările trebuie să privească situația obiectiv. Nu putem să alegem niște țapi ispășitori. În spațiul european a fost nevoie de 100 de ani până la democrație și acum le cerem, le cerem acestor țări într-un timp mult mai scurt să ajungă la aceleași standarde ridicate. Nu, trebuie să fim atenți la măsura pe care o folosim. Democrația nu are loc în creier, ci democrația are loc în inimă și durează mult mai mult până se implantează în inimă decât în creier. De aceea trebuie să sprijinim aceste țări să, si, să simtă democrația în inima lor. Aceasta este părerea mea și cred că cât de curând posibil și țările din Balcanii de Vest trebuie să aparțină Uniunii Europene. Ați ridicat cartonașul albastru. Poate că acum e timpul pentru intervențiile scurte. 30 de secunde aveți la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să o întreb pe Sonia Biserco, care ne-a surprins cu introducerea ei, um, introducerea analizei sale foarte echilibrate, dar se ref- uh, a, nu a vorbit despre afilierea religioasă. Din câte știu, există cel puțin două state și două biserici care au probleme grave pentru că nu sunt recunoscute. Mă refer despre Biserica Ortodoxă din Muntenegru, pe de o parte, și la Biserica Ortodoxă din Macedonia, pe de altă parte și la Biserica Ortodoxă și noul uh, patriarh din Serbia, care a încercat să elimine câteva eh, obstacole în cazul eh, Kosovo. Deci eu v-aș întreba dacă am avea ceva de spus despre acest lucru în acest context. Și pentru că am microfonul aici, o să profit de ocazie să lansez încă o provocare. Există o problemă cu problema numelui în cazul Macedoniei. Eu am o propunere. Macedonia noastră, nașa Macedonia este ceva foarte uh, distinct de Macedonia bulgară și de Macedonia greacă. Poate acesta ar fi, aceasta ar fi o soluție pentru a începe un dialog și a găsi o rezolvare și a stabili o dată, astfel încât să accelerăm procesul de integrare în Balcanii de Vest. Mulțumesc, că ați fost puțin mai lung de 30 de secunde, dar foarte interesant oricum. Doamne, dacă doriți să-i răspundeți. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Nu prea m-am concentrat pe chestiunile religioase, dar cred că biserica, după cum știți, este una dintre instituțiile cheie din Serbia, nu doar uh, ca instituție religioasă, ci și ca instituție reprezentativă pentru uh, identitatea sârbă. După cum știți, uh, bisericile sunt foarte naționale acolo și faptul că Biserica Ortodoxă Muntenegreană și Macedonă nu sunt recunoscute face cumva să se nege aceste națiuni, ceea ce e foarte important. Este clar acum că Biserica Macedonă reprezintă identitatea macedoniană și la fel și în Muntenegru. Apoi mai este o problemă și, apoi, ne, ă, și anume nerecunoașterea Bisericii Române din Serbia. Și asta ar trebui să joace un rol important uh, dacă patriarhul uh, își continuă uh, activitatea de înlăturare a obstacolelor, dar deocamdată a făcut acest lucru doar în Kosovo. Sper să continue și cu Macedonia și Muntenegru, dar deocamdată e doar o speranță. Nu știu dacă se va întâmpla suficient de repede. Aș dori să subliniez încă o dată nevoia ca aceste state să primească statutul de candidat, pentru că procesele negative din regiune ar fi astfel oprite și ar uh, ajuta. Cred că avem nevoie de acest punct de plecare. Va fi un proces lung, nu va fi ușor, va fi cu suișuri și coborâșuri pentru fiecare stat în parte, dar avem nevoie de acest cadru pentru a construi sistemul. Acum avem doar legi adoptate, dar care nu sunt puse în aplicare. Și un element esențial este să ne implicăm mai mult în societate și în grupurile societății civile, pentru că ei sunt cei care pledează pentru Europa în țară și pot fi foarte utili în exercitarea unei presiuni asupra guvernului. Până acum Uniunea Europeană s-a implicat într-o anumită măsură, dar cred că această nouă abordare ar trebui să țină seama și de societatea, civil, societatea civilă. Mulțumesc, spune președintele. Vă reamintesc că puteți ridica cartonașul albastru pentru a ridica, adresa o întrebare oricărui vorbitor de pe listă. Urmează domnul Richard Hershik din partea Parlamentului Maghiar. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am văzut, în ultimele luni, problemele economice au fost nucleul uh, agendei politice europene pentru ca Uniunea Europeană să poată răspunde la această criză. Dar problemele economice nu trebuie să umbrească procesul de extindere. Cred că Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă către acele state care îndeplinesc criteriile de aderare și sunt gata să um, implementeze reformele. Președinția ungară uh, și-a asumat angajamentul de a continua procesul de extindere. Prin urmare, cooperăm mână în mână cu statele membre, cu Comisia Europeană și cu statele candidate pentru a progresa. Domnule președinte, ne bucurăm foarte mult că negocierile de aderare cu Croația au ajuns în etapa finală. S-a făcut progres considerabil în mai multe sectoare. Însă, rămân multe provocări în aceste țări candidate și în țările aspirante. În unele țări uh, trebuie să ne axăm pe buna guvernanță, pe accelerarea reformelor economice și pe îmbunătățirea capacităților de a adopta și a pune în aplicare așa numitul acquis. Aceste probleme se confruntă cu mai multe dificultăți. Dacă avem o asistență tehnică mai uh, concentrată, în cea mai timpurie etapă posibilă, am putea contribui mai bine la eforturile și la nevoile țărilor candidate. Odată ce toate criteriile au fost îndeplinite de, de către Croația, cred că acest lucru ar transmite un semnal pozitiv în întregii regiunea Balcanilor de Vest, contribuind astfel la stabilitatea din acea regiune acel exemplu pozitiv dat de Croația va stimula și alte țări din regiune să facă eforturi mai mari pentru a îndeplini standardele europene. Domnule președinte, cred că este important să subliniem faptul că punerea în aplicare a unor reforme concrete oferă rezultate tangibile pentru cetățeni. Macedonia, Muntenegru și Serbia s-au alăturat regimului de eliberare a vizelor pentru Uniunea Europeană în 2009. Același tratament a fost acordat și cetățenilor din Albania și Bosnia și Herțegovina începând cu decembrie 2010. Înțelegem temerea tot mai mare în ceea ce privește tendințele de imigrare ilegală, dar există această perspectivă a liberalizării care trebuie păstrată pentru toată regiunea Balcanilor de Vest. Este esențial ca orice progres în acest domeniu să se bazeze pe merite. În concluzie, domnule președinte, Extinderea este un element cheie pentru reformele politice și economice care pavează drumul pentru stabilitatea și prosperitatea întregii regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, drag coleg! Urmează doamna Doris Pack din partea Parlamentului European, Partidul Popular European și apoi domnul Elko Kacin în câteva minute. Dar doamnele mai întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Știți că mă ocup de peste 20 de ani de problema țărilor din Balcanii de Vest. Îi cunosc pe... Mă, sunt frustrată în multe din aceste domenii. Există și motive pentru care ne putem bucura, dar când văd care e situația în Bosnia și Herțegovina, Kosovo sau Macedonia, nu pot să spun decât următoarele. Îmi pare rău că oamenilor de acolo nu e le mai bine. În Bosnia și Herțegovina nu au politicienii de care ar fi nevoie să treacă peste granițele etnice de acolo și cu care să lucreze împreună pentru stat. În această țară trăiesc trei naționalități diferite și altele care nu aparțin de niciuna dintre acestea. Și mulți politicieni de acolo nu se gândesc ce se întâmplă cu acest context interetnic. Se gândesc că războiul s-a terminat, dar nu există o bază pentru o conviețuire pașnică. De aceea mi-aș dori să existe un efort mai mare al Uniunii Europene în acest domeniu. Politicienii trebuie să fie constrânși să lucreze pentru bunăstarea cetățenilor lor și nu să se gândească doar la poziția lor. Trebuie să ne gândim la formare, la educare nu putem investi în Bosnia și Herțegovina dacă oamenii nu beneficiază de o formare prin care să aibă o viață mai bună. Situația este foarte fragmentată, dar mă bucur că în ultimul, rând, în ultimul timp Comisia a abordat acest subiect al formării și al educației în Bosnia și Herțegovina. Trebuie să fim totdeauna atenți și la vecini. Trebuie să existe un dialog cu Serbia, dar e nevoie și de un exemplu practic despre cum pot conviețui oamenii de acolo. Kosovarii serbi, albanezii trăiesc împreună, trebuie să poată să trăiască împreună. E nevoie de o conviețuire pa pașnică. Nu ne dorim să intre un stat în Uniunea Europeană care nu are relații cu statele din jurul lui. Vedem ce se întâmplă în Macedonia de atâția ani și e o rușine pentru noi. Nu se poate ca un stat european să poată să pună atâtea piedici unui alt stat spre aderarea în Europa. Dacă vor exista probleme etnice în Macedonia, atunci trebuie să îi întrebăm și pe vecini. Nu ați văzut acest pericol? Probabil că lucrurile nu merg pe drumul cel bun. Eu nu vreau ca Macedonia să adopte cuvântul Macedonia. Au o identitate și trebuie să și-o păstreze. Croația merge pe un drum foarte important. Pe, are niște obiectivele sunt foarte ridicate. Pentru România și Bulgaria lucrurile nu au stat la fel și trebuie să depășească acum această problemă. Croația este țara cea mai apropiată acum de Uniunea Europeană și celelalte țări trebuie să învețe de la Croația, să o ia drept model. Toate celelalte țări pot să învețe ceva de aici, dar mă voi opri aici înainte să-l supăr pe președintele nostru. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, vă mulțumim, doamnă. Următorul vorbitor Doamna Rudola Sizi din Parlamentul grec, aveți cuvântul. Dacă v-ați prezentat discursurile stând în picioare, ne-ar fi mult mai ușor pentru că am putea să vă vedem. Așa că vă rog, doamnă, ați putea să vă ridicați în picioare pentru că astfel aș putea și eu să vă văd. Și e mai bine pentru mine, îmi pare rău că am această cerință. Bine. În primul rând, din partea delegației grecești, vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Istoria politică a Uniunii Europene ține de, se aprofundează în acest punct. Acum, Uniunea Europeană nu este doar un club al țărilor din vestul Europei, ci este într-adevăr un început pentru o unitate politică. O entitate care dorește să câștige tot mai mulți noi membri pe baza unor principii cum sunt democrația, drepturile fundamentale și o bună înțelegere între popoare. Domnule președinte, Grecia face parte din acele țări la care au sprijinit întotdeauna aderarea țărilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană. Noi am fost niște antemergători, pentru că, cu siguranță, știți care a fost programul președinției grecești în 2003 și anume aveam exact acest scop, aveam exact această viziune această mare familie a Balcanilor de Vest trebuie să ajungă în familia Uniunii Europene. Desigur că există probleme regionale, există anumite puncte slabe. Există anumite dificultăți în ceea ce privește obiectivele propuse și asta mai ales în ultimii ani. De aceea mă bucură foarte mult inițiativa de astăzi. Grecia dorește să sprijine această foaie de parcurs până în anul 2014, astfel încât statele din Balcanii de Vest să poată să aparțină până la urmă familiei europene. Mai vreau să spun încă ceva în ceea ce privește Macedonia acea, țara mea a sprijinit întotdeauna acest stat. Am fost totdeauna pregătiți să le, dăm, să le acordăm ajutor în ceea ce privește, de exemplu, planul de reconstrucție în regiune. Însă există anumite neînțelegeri care au motive istorice. E clar că e nevoie de colaborare în această regiune. Trebuie ca Republica Macedonia să înceapă negocierile cu Uniunea Europeană. Însă, în primul rând, e nevoie ca Uniunea Europeană să țină cont de toate situațiile speciale din această regiune, mai ales în ceea ce privește problema numelui. Avem un rezultat cu care nu e toată lumea de acord. Noi credem că ultimul timp a fost destul de, aj- de ajutor, dar în același timp a apărut criza financiară și lucrurile au devenit mai dificile. Vreau să subliniez faptul că există anumite puncte care sunt legate unele de altele, domenii cum ar fi securitatea, libertatea, criminalitatea organizată, imigrarea ilegală, traficul de ființe umane. Sunt uh, tot felul de lucruri importante. Domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, eu cred că Europa trebuie să arate acum următorul fapt – cu toții putem să respectăm împreună principiile statului de drept și putem să ajutăm împreună țările din Balcanii de Vest să ajungă în Uniunea Europeană ar, s-ar putea astăzi arăta cât de importantă e politica comună de securitate. Statele pot să conlucreze împreună și teritoriul acesta trebuie să se extindă. Avem nevoie de viziuni, avem nevoie de obiective. Cu toții trebuie să ne aducem aportul. Nu doar într-un mod tehnocrat, ci cu puțin entuziasm și trebuie să cunoaștem istoria. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim pentru intervenție, spune domnul președinte, și acum următorul vorbitor din Lituania, domnul Andriu Kaitis. Dėkuoju už galimybę pasisakyti Lietuvos vardu. Man teko pačiam lankytis Vakarų Balkanuose. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi din partea Lituaniei aici. Am vizitat chiar eu Balcanii din vest de mai multe ori și am văzut care e progresul la care și-a ajuns în ultimii ani. La data de 28 martie în acest an, președintele Croației a venit în vizită în Lituania. Lituania a fost vizitată și de reprezentanți din Muntenegru, din Bosnia și Herțegovina și așa mai departe. Lituania are relații foarte strânse cu această regiune. Echipele de basket sunt foarte bine cunoscute și avem legături economice cu această regiune. Investitorii noștri sunt foarte activi aici, însă avem uh, foarte multe de spus în ceea ce privește nivelurile corupției de acolo. Doamna Uh, se încheia, doamna Bisercu a vorbit despre multe din aceste probleme, dar noi sperăm că negocierile vor fi încheiate până la sfârșitul lunii iulie în acest an. Ne bucurăm că și Serbia și Kosovo au început dialogul tehnic. Firom și dialogul cu Grecia este o problemă complicată și credem că statele Uniunii Europene ar trebui să se implice mai mult aici. În Bosnia și Herțegovina e nevoie de o implicare sporită a Uniunii Europene. Cred că ar fi de mare ajutor. Uniunea Europeană suferă de o oboseală în ceea ce privește extinderea, mai ales în anumite state membre. Și observăm că acesta este un obstacol în calea extinderii. Ne bucurăm că procesul de liberalizare a vizelor a început deja. Ar fi foarte bine dacă tinerii din, Basca, din Balcanii de Vest ar putea să circule în Europa mult mai ușor și cred că ar fi un pas bun în uh, față dacă condițiile ar fi mai bune pentru toate statele din Balcanii de Vest. Domnul președinte, doriți să puneți o întrebare? Am văzut că cineva a ridicat un cartonaș albastru. Era întrebarea dumneavoastră, nu? Da, după ce ați intervenit puteți să puneți o întrebare. i-aș pune o întrebare vorbitorului din partea Parlamentului croat în ceea ce privește referendumul obligatoriu. Sunteți pregătiți pentru el? Credeți că acest referendum obligatoriu din toamnă, care va avea loc în Croația, va avea un rezultat pozitiv și la ce dată se va întâmpla acest lucru? Mulțumesc! Hvala lijepa na ovom pitanju. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Dacă vom încheia negocierile până la sfârșitul lunii iunie, așa cum uh, ne propunem, în urma rezoluției Parlamentului uh, European, putem să organizăm referendul în octombrie Suntem uh, pregătiți așadar dacă încheiem aceste negocieri să organizăm referendum la începutul toamnei. Dacă nu vom finaliza negocierile așa cum ne propunem, din moment în care, din momentul în care la sfârșitul anului se organizează alegeri parlamentare, să nu avem suficient timp pentru a organiza referendumul organizat în același timp cu alegerile. Deci credem că ar fi foarte bine dacă am putea respecta calendarul stabilit. Așadar, să avem inițial un uh, referendum și apoi să avem alegerile, pentru că astfel alegerile nu ar, putea, nu ar fi influențate de tematica legată de aderarea la Uniunea Europeană și ne-am putea concentra pe alte teme. În ceea ce privește Uniunea Europeană, cred că există un consens din partea tuturor uh, partidelor politice. Există un consens în ceea ce privește politica de apărare, politica, politica externă și de aderare la Uniunea Europeană. Însă dacă va exista o întârziere, și trebuie să atrag atenția asupra acestui lucru, numărul celor care ar favoriza euroscepticismul probabil va crește. Cu cât vom întârzia mai mult, cu atât va crește și numărul de eurosceptici. Cu toate acestea, cred că acest lucru nu pune în uh, pericol aderarea Croației la Uniunea Europeană, însă se poate ajunge la această modificare în ceea ce privește numărul euroscepticilor și celor care sprijină Uniunea Europeană. Să spunem că nu se întâmplă. Domnul președinte, acum uh, predau uh, președinția domnului Căver. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să cer celuilalt orator să ia cuvântul. Bună ziua! Parlamenta obema bi rad čestitev za organizacijo tega dogodka. Aș dori să vă felicit pe amândoi pentru organizarea acestui eveniment. Desigur, este foarte important atât pentru Europa și pentru instituțiile europene, însă este important și pentru opinia publică, pentru cetățenii din Balcanii de Vest. Aș dori să încep prin a felicita um, Republica Croată și pe dumneavoastră, domnule Bevici, pentru toate cele realizate de Croația în uh, combaterea corupției. Auzim deseori că o problemă importantă a Balcanilor de Vest se leagă de combaterea criminalității organizate și de corupție. Când discutăm despre criminalitatea organizată, țările din Balcanii de Vest sunt, colaborează foarte, foarte bine, însă nu combat la fel de eficace corupția, cu o singură excepție, Croația. Această țară a făcut mai mult decât restul țărilor din acest punct de vedere, ar trebui să-i felicităm și să spunem cu mândrie acest lucru. Partidul care um, se află la putere în Croația nu este cel pe care l-am votat eu, însă trebuie să vă felicit pentru eforturile dumneavoastră în combaterea corupției. În ceea ce privește statutul um, politicienilor, acest uh, statut uh, în alb care uh, căruia trebuie să se supună politicienii sârbi este un lucru pe care nu îl înțelegem în Europa. Așadar îi încurajăm pe colegii parlamentari din uh, Serbia să țină seama de recomandările Comisiei de la Veneția referitoare la depășirea acestei situații, care nu contribuie la credibilitatea uh, Serbiei, nu contribuie la sistemul electoral și la situația generală din această țară. Cu toate acestea, sunt convins că această problemă va fi rezolvată cât mai curând posibil. Aș dori să mai adaug unele lucruri referitoare de, la Serbia. Doamna Lunacek a spus deja că au fost prezenți aici trei primari din Kosovo și trei primari din partea unor orașe din Serbia. Și cu toții erau liberali, dacă pot să spun acest lucru. Uh, Trebuie să spun însă cât de important este ca această instituție, Parlamentul, să fie deschis pentru comunitățile locale. Domnule Buzec, aș dori să fac o propunere. Trebuie să-i răsplătim pentru cei, pe cei care găsesc soluții rapid. Am fost cu toții surprinși când am văzut cât de repede și-a rezolvat Kosovo criza instituțională, cât de repede au ajuns la un consens și au putut să aleagă un nou președinte. Poate ar fi mai bine Poate ar fi bine dacă l-am invitat pe noul președinte al Kosovo la Parlamentul European. Poate vom vedea astfel o, o nouă abordare, poate vom uh, vedea că există noi idei și poate avem nevoie de asemenea uh, abordare care să îmbunătățească dinamica de acolo. Aș fi, v-aș mulțumi, domnule Buzek, dacă ați uh, aminti acest lucru în cadrul conferinței președinților. Vă mulțumesc lord Tillerson következik az Egyesült Királyságból, a Lordokházából. Donald Tillerson, arra kell Mr. President, thank you very much uh, indeed, and I think... Domnule președinte, vă mulțumesc. Cred că um, este foarte bine că am organizat această conferință în cadrul președinției ungare, deoarece este vorba de o temă foarte importantă pentru viitorul Europei. Din punctul de vedere al Regatului uh, Unit, cred că este important să spunem că toate partidele principale din Regatul Unit susțin procesul de extindere a Uniunii Europene. Uh, Britania este percepută deseori ca o țară eurosceptică, însă este o țară care recunoaște uh, faptul că prin extinderea Uniunii Europene se ajunge la stabilitate și la pace, într-o, într-o parte mult mai largă a Europei. Și, de fapt, uh, um, aceste beneficii care au existat în vestul uh, Europei deja de decenii, beneficii care există în estul Europei de mai puțin timp și, în acest context, ar trebui să dăm șansa țărilor din uh, Balcanii de Vest să adere la această zonă de pace, de securitate, de domnie a statului de drept și restul lucrurilor care sunt uh, caracteristice pentru spațiul nostru. Cred că în uh, Marea Britanie, dar și în alte părți din Europa, există uh, aspecte care ar trebui să fie rezolvate înainte ca acest proces de extindere să continue. S-au amintit că criminalitatea organizată, controle la graniță și așa mai departe, trebuie să ne asigurăm că aceste aspecte au fost rezolvate înaintea intrării în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că acest moment și aceste impulsuri continuă cât mai rapid. Un uh, lucru legat de această regiune este clară pentru unii ca mine, de exemplu. Uh, um, problemele care se manifestă în Bosnia și Herțegovina, de exemplu, au nevoie de atenție specială din partea Uniunii Europene. Nu, nu ne putem permite ca în Bosnia și Herțegovina să se revină la o situație asemănătoare cu cea din uh, anii 90. Nu ne putem permite să regresăm și să, uh, să regresăm în acest punct de vedere. Cred că este o conferință foarte uh, importantă cu ocazia căruia putem uh, putem uh, exercita presiuni în sensul uh, uh, concentrării asupra acestei probleme. Poate, poate dacă am putea să uităm ceea ce se întâmplă în Marea Mediterană și am putea să ne concentrăm mai mult pe regiunea Balcanilor de Vest, ar fi un lucru foarte pozitiv. Cred că au fost prezentate viziuni mai, imagine, mai plină de imaginație și poate aș afla, afla mai multe detalii la sfârșitul ședinței. Vă mulțumesc. În ceea ce privește Bosnia sau uh, Serbia. în cazul în care partide progresiste vor uh, câștiga alegerile din uh, următoarea toamnă. Pen- Cred că statutul de candidat ar trebui să fie, să fie acordat în acest moment, fără a insista prea mult pe aceste uh, criterii, deoarece este vorba de un proces foarte uh, complicat. Și Uniunea Europeană face parte dintr-un uh, proces Uh, specific. Deci, ar fi o circunstanță în care ar exista mai mult uh, control din partea instituțiilor în ceea ce privește aplicarea legii și apoi am putea să interesăm um, societatea civilă în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Trebuie să există mai multă creativitate și mai multă accesibilitate în această regiune. De exemplu, am încercat să avem o, să organizăm o, o campanie în societatea civilă pentru a deschide, pentru a prezenta agenda europeană publicului larg și pentru ca guvernul să se afle într-o situație în care să, există, să se exercite presiunea asupra, asupra sa din păcate, Uniunea Europeană și Comisia Europeană nu este suficient de, de flexibilă pentru a se implica direct în acest tip de campanie. Așadar, căutăm sprijin în alte părți. După părerea mea, acesta ar fi momentul uh, potrivit în ceea ce privește uh, Serbia uh, legat de cetățenii care sunt deziluzionați uh, față de Uniunea Europeană. Uh, pentru că astfel Sârbia ar putea să devină responsabil pentru propriul viitor. Trebuie să înțeleagă că nu doar guvernul este important, ci fiecare cetățean este important. La un, o astfel de abordare mă gândeam când am amintit o, o asemenea viziune în care să există mai multă imaginație. Există prea puține sau nu există deloc uh, canale prin care cetățenii să se poată uh, exprima în Bosnia și Herțegovina. Și acest lucru reprezintă o mare problemă, un mare obstacol pentru această țară. Vă mulțumesc. Domnul Constantinos Tsavaras din partea Parlamentului Grec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse uh, în, înainte. Această conferință este într-adevăr una foarte importantă. Este un lucru despre care uh, vom, vom mai discuta și tema esențială este următoarea. Balcanii de, uh, de vest aparțin Europei și pentru acest lucru în această zonă trebuie create instituții europene care să aibă uh, un obiectiv, un obiectiv clar. Popoarele din această regiune să poate să adere la Uniunea Europeană. În ceea ce privește Grecia, nu doar astăzi, dar și în trecut au uh, existat uh, măsuri care um, au fost uh, întreprinse pe, um, pe, din motive istorice. înainte ca această regiune să bată la uh, porțile Europei, um, era vorba de o regiune în care erau diferite uh, etnii, se vorbeau diferite limbi, însă nu au existat uh, probleme în perioada aceea. Însă situația, din păcate, s-a schimbat în secolul 20. Atunci au avut loc uh, cunoscute evenimente istorice care au schimbat situația și de aceea trebuie să ne asigurăm că promovăm din nou uh, valorile europene. Pentru aceasta însă trebuie să ținem seama de valorile europene, valori care sunt legate de crearea unui spațiu comun în care există un stat de drept, în care se respectă drepturile uh, celuilalt un spațiu în care um, se poate manifesta o multiculturalitate. Și tocmai din, acest, uh, din toate aceste motive, Grecia își dorește să ajungem la o, la o unitate. Ne dorim ca această zonă specifică să-și găsească locul în marea familie europeană. S-a spus deja că um, acest uh, proces trebuie să se desfășoare pe baza unor bune relații între vecini și um, pe baza respectării uh, proceselor care au fost inițiate în cadrul altor instituții institu- internaționale, de exemplu cum este Organizația Națiunilor Unite, și acest lucru este valabil pentru uh, găsirea unei soluții comune între Grecia și fosta Republică Iugoslava Macedoniei este un lucru important pentru uh, aderarea Balcanilor de Vest la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, din Franța, cineva dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu, ca și colegul uh, uh britanic, sunt convins că uh, extinderea Uniunii Europene a fost o poveste de succes. Um, eu sunt deja aici în Parlamentul European de 12 ani și am fost martor la creșterea Uniunii Europene de la 15 membri la 27 de membri, un uh, fapt uh, remarcabil istoric care a funcționat foarte bine până în acest moment. Și desigur, extinderea în regiunea Balcanilor de Vest va fi o provocare, însă este vorba de un pas necesar uh, este vorba de un proces care trebuie să fie deschis tuturor, uh, tuturor cetățenilor uh, europeni. Cred că um, este vorba de un lucru care ne unește pe toți în uh, abordarea acestor provocări de a combate criminalitatea organizată, în combaterea corupției, în îmbunătățirea guvernanței, în susținerea și respectarea drepturilor omului și a instituțiilor democratice. Și foarte important este să existe pace în regiunea respectivă. Cu toții știm și ne amintim ce s-a întâmplat în anii 90 în această, în această regiune. Uneori trebuie să ne să convingem pe cei care ne aleg că extinderea este un lucru bun și pentru acest lucru cred că trebuie să le aducem aminte de evenimentele care s-au întâmplat acolo um, și că întotdeauna există un preț foarte mare de, de plătit um, de exemplu, pentru proprii noștri contribuabili. Deci, trebuie să subliniem acest, aceste lucruri pozitive de fiecare când avem ocazia. În acest moment, cred că ne concentrăm mai mult atât în Parlamentul European, dar și în Parlamentele Naționale, mai mult pe ceea ce se întâmplă în Nordul Africii și în Orientul Mijlociu. Eu sunt raportor pentru Muntenegru și mă gândesc acum la colegii din această regiune, dar și la colegii din regiunea Caucazului de Sud, care probabil simt că sunt ignorați în acest moment. Desigur, trebuie să stabilizăm și Nordul Africii și Orientul apropiat, însă nu trebuie să uităm Balcanii de Vest. În ceea ce privește um, Muntenegrul, uh, în această dimineață am pus întrebarea legată de uh, o informație precisă din partea Comisiei legată de deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană, deoarece Muntenegru se află acum într-o situație uh, foarte neclară. Nu există o dată clară referitoare, de, referitoare la începerea negocierilor. Cred că dacă avem această dată cât mai curând, uh, este cu atât mai bine și știu că mm, primul ministru de acolo se ocupă personal de uh, afacerile europene și de acest proces de aderare. Apoi, um, aș face un apel la președinția ungară să folosească toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a găsi o soluție la o problemă uh, și la o situație care nu poate fi înțeleasă de un observator din exterior, o, această problemă legată de nume. Nu putem înțelege că, că viitorul unei, uh, unei țări depinde de faptul că țara respectivă a ales să se numească Macedonia. Uh, și aș cere colegilor din Grecia să își regândească uh, poziția în ceea ce privește permiterea folosirii uh, numelui de Macedonia. Ținând cont de ceea ce se va întâmpla în uh, iunie, cred că um, putem, putem să ne așteptăm la o fracționare a politicii în Macedonia și ar trebui să evităm această situație cu orice preț. În ceea ce privește Kosovo, după după părerea mea, aș dori să, să pun următoarea întrebare. Cum se poate ca, pe de-o parte, Uniunea Europeană, în cadrul quartetului, să refer- crede în anumite principii care care nu se, nu se aplică, de exemplu, în Kosovo. Deci avem atitudini uh, duplicitare aici și trebuie să vedem exact care este uh, importanța partiției pentru a rezolva această problemă. Altfel nu o vom rezolva. Mulțumesc. Văd pe cineva care a ridicat un card albastru. Vreau să spună cui vrea să-și adreseze întrebarea. Aveți cuvântul, domnule. Întrebarea o adresez tuturor celor care vor să răspundă. Vreau să felicit președin, președinția ungară de a, pentru organizarea acestei dezbateri. Aș vrea foarte rapid să spun colegului britanic faptul că Uniunea Europeană pentru Mediterana poate să se construiască și ea, având în, și o integrare mai mare a țărilor din Balcanii de Vest spre Europa. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că am auzit vorbindu-se mult de integrarea fostelor republici din Iugoslavia în Uniunea Europeană. Eu consider însă că principala obligație pentru a se obține stabilitatea politică în această regiune lăsând deoparte, bineînțeles, integrarea Croației este integrarea Serbiei. Dacă nu vom integra Serbia rapid, nu va exista stabilitate politică și nu va exista nici pace și liniște cu republicile care sunt vecinele Serbiei. Este o națiune foarte mare, cea mai importantă din fosta Iugoslavie și nu putem veșnic să o facem să plătească prețul războiului și tot veșnic să condiționăm negocierile cu Serbia de arestarea unor ofițieri care au fost uh, implicați în război. Este indispensabil, din punctul meu de vedere, să facem astfel ca Serbia să intre în negocieri de integrare cu Uniunea Europeană cât mai rapid posibil. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să cer colegilor mei să pună întrebări și să utilizeze cartonașul gal, ă, albastru și, dacă se poate, să respecte cele 30 de secunde uh, alocate. Dau cuvântul domnului Krasnichi, care vorbește din partea Kosovo. Nderuari Zoti Bisek, nderuari Zoti Kover, Dragi colegi, în uh, anii din urmă, Kosovo a încercat să consolideze un stat de drept și un stat democratic ca și o stabilitate politică. În ciuda numeroaselor dificultăți ale unei economii distruse, Kosovo a putut să marcheze progrese economice și Uh, în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor. S-a îmbunătățit foarte mult infrastructura care a fost uh, distrusă de război și am făcut progrese pentru reconstruirea țării noastre. La ora actuală, Kosovo încearcă să construiască un, o autostradă care să lege Kosovo de coasta albaneză și care apoi să se continue în Serbia și de aici în alte, spre alte părți ale Europul, Europei. În toți acești ani am realizat o rețea de telecomunicații și încercăm să facem tot ce ne este posibil pentru a atrage mai multe investiții din partea altor țări. Avem o Constituție a Kosovo care garantează libertatea cetățenilor și libertatea minorităților și aplicăm o politică a egalității cetățenilor în fața instituțiilor. Ne-am angajat să cooperăm în mod constructiv cu toți vecinii noștri și să conlucrăm pentru uh, conlucr și să conlucrăm în, uh, la nivelul instituțiilor uh, euroatlantice. Kosovo și cetățenii săi au însă o nevoie de o susținere mai clară din partea Parlamentului European pentru a putea să circule liber, fără viză, având astfel posibilitatea să se integreze, să viziteze țările Uniunii Europene. Acest sistem de vize este văzut într-un într mod foarte pesimist de cetățenii din Kosovo. Ei uh, apreciază mult celelalte țări ale Uniunii Europene, ar vrea să existe integrare, circulație liberă pentru persoane și pentru mărfuri. Avem un tineret care este avid să învețe și să se instruiască în universitățile europene. Asta este dorința țării mele. Vă mulțumesc. Doamna Kierskovka acum, din Polonia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 acest lucru se vede chiar din faptul că în preambulul acestui tratat se menționează despre libertatea de mișcare a oamenilor și de stabilirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție. Dispozițiile inițiale ale tratatului stabilesc totodată faptul că Uniunea Europeană garantează un spațiu de libertate și de liberă mișcare a oamenilor și a bunurilor fără verificări la frontierele interne. Totodată se menționează și lupta împotriva criminalității. Astfel, se garantează o Europa sigură și deschisă. Și se sprijină prosperitatea și bunăstarea cetățenilor săi. Acest domeniu se extinde tot mai mult, acest spațiu se extinde tot mai mult. Și susține progresul cetățenilor europeni. Europol și Eurojust sunt implicați în dezvoltarea acestei zone și în evoluția sa prin consolidarea rolurilor parlamentelor naționale, iar implicarea acestora în proces mi se pare un lucru extrem de pozitiv. Domeniul de libertate, justiție și securitate în statele din Balcani va face posibil pentru aceste țări să îndeplinească acele uh, condiții care le-au fost stabilite. Dialogul politic pe care l-am început ar trebui să continue să se concentreze pe construirea echilibrată a capacităților în sectorul judiciar. Noi considerăm că integrarea treptată a țărilor candidate și în uh, etapă de preaderare în Uniunea Europeană va garanta stabilitatea regiunii, deși nu trebuie să uităm că progresul spre aderare în aceste țări va depinde și de instrumentele de asistență pe care li le punem la dispoziție pentru a ajuta populația de acolo în domeniile educației și culturii. Polonia este pregătită să preia președinția Uniunii Europene în următoarele șase luni și vom învăța de la președinția ungară ținând totodată pumnii strânși ca negocierile de aderare să continue și ca în timpul președinției uh, poloneze Croația să devină membra Uniunii Europene. Da, mulțumesc. Domnule președinte, și uh, mai întâi vreau să vă spun că este important că președinția maghiară și Parlamentul European și Parlamentele Naționale au ales acest subiect al uh, Balcanilor de Vest și în calitate de membră a Comisiei pentru Drepturile Omului, aș dori să subliniez faptul că noi lucrăm tocmai pentru ca tinerii să poată percepe problemele, eh, să, tinerii să vadă că noi percepem problemele cotidiene din perspectiva lor. De aceea problema vizelor este una foarte importantă, pentru că tocmai prin intermediul vizelor tinerii pot să aibă acces la Europa, tinerii din aceste țări și mă gândesc aici la generațiile care vor veni, pentru că uh, a, numai așa le putem schimba mentalitatea în cadrul propriilor state. Mi se pare o chestiune extrem de importantă și, în prezent, vedem că există o serie de probleme pe care avem senzația că nu le putem rezolva. Dar totuși putem să facem acest lucru prin intermediul acestui instrument. Dacă ei nu au nevoie de vize și pot călători, dacă pot să vadă cum se întâmplă lucrurile în Europa, cum gândesc tinerii de aici, Europa va putea atunci să influențeze în viața lor de zi cu zi. Mulțumesc. Urmează reprezentanta Croației, doamna Suița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 noi considerăm că această extindere este esențială pentru păstrarea păcii și stabilității în regiune. Susținem în mod activ viitorul european al țărilor din vestul Balcanilor și insistăm să acordăm o atenție mai mare acestei regiuni, fiindcă este o regiune cheie în ceea ce privește securitatea Europei. Salutăm faptul că negocierile cu Croația se apropie de etapa finală și îndeplinirea cerințelor din capitolul 23 este importantă pentru acest stat, iar asocierea sa cu Uniunea Europeană va fi un mesaj pozitiv transmis și celorlalte țări. Sperăm ca această aderare să se întâmple în cadrul președinției ungare. Susținem totodată integrarea europeană a fostei Republici Iugoslavia Macedoniei. Sperăm ca eforturile sale să se concentreze pe punerea în aplicare a recomandărilor uh, Consiliului Europei din 14 decembrie 2010 referitoare la aspectele cheie de importanță pentru aderarea Macedoniei. Un element cheie pentru aderarea acestei țări vor fi alegerile care urmează acolo și sperăm ca ei să se concentreze mai mult pe subiectele de interes pentru agenda europeană. Bulgaria a ratificat acordul de stabilizare și asociere pentru Serbia și susține în mod activ um, Serbia în uh, relațiile sale cu Comisia Europeană. Este un mesaj pozitiv atât pentru Serbia cât și pentru regiune în ansamblul său. Considerăm că evaluarea comisarului Füle din data de 28 martie anul acesta cu privire la aderarea Serbiei la Uniune, Uniunea Europeană să fie un motiv de accelerare a activ- muncii depuse de stat pentru aderare. În ceea ce privește atingerea criteriilor de la Copenhaga, acesta este un alt avantaj pentru aderare. Fostul serviciu de securitate și-a deschis arhivele pentru ca toate umbrele trecutului să rămână acolo. Apreciem eforturile continue ale Muntenegrului de aderare Faptul de a deveni un membru al Uniunii Europene va fi un pas înainte pentru acest stat și un indicator că este capabil să atingă reușite chiar mai mari. În ceea ce privește Albania, noi considerăm că acest stat ar trebui să, să încerce să respecte criteriile de la Copenhaga. În concluzie, manipulările istorice, o practică negativă, ar trebui să rămână în urmă și ar trebui să mergem mai departe în spirit constructiv pentru ca Balcanii de Vest să se alăture Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule. Nu mai avem timp, astfel încât uh, o să mulțumesc tuturor uh, celor care au participat până acum și Dau cuvântul uh, colegului meu ca președinte. Mulțumesc, Ever. Uh, am o informație pentru voi. În următoarele două ore de activitate, întrunirea parlamentară comună va continua în două grupuri de lucru. Mai întâi, primul grup de lucru, cooperare în domeniul libertății, securității și justiției. Sala de întâlnire, hemiciclu, adică aici, în această sală. Deci nu e necesar să mergeți nicăieri dacă sunteți în acest prim grup de lucru. Workshopul se ocupă de frontiere, vize, probleme de migrație și cooperare judiciară și polițienească copreședinți, doamna Maria Eleni Copa din partea Parlamentului European și doamna Eva Kierkowska din Parlamentul polonez și raportor doamna Doris Pack, membră a Parlamentului European. Al doilea grup de lucru, integrarea cetățenilor, sala de întrunire 3C50, același etaj, aici etajul al treilea, aceeași clădire, desigur, de partea opusă a coridorului, deci e foarte ușor de găsit. Obiectivul uh, workshopului este să sublinieze chestiunile interrelaționate ale diversității culturale și succesul procesului de integrare, precum și aspectele educaționale ale integrării Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană. Copreședinți, doamna Jacqueline Galon, parlamentar, din partea Camerei Belgiene a Reprezentanților și domnul Ielko Kacin, membru al Parlamentului European. Raportor, domnul Mihali Balla, din partea adunării uh, naționale ungare. Dați-mi voie să mai spun că grupurile de lucru trebuie să își încheie discuțiile la ora 7 dimineața, 19, nu 7 dimineața, deci peste două ore. Raportorii celor două grupuri de lucru sunt cele mai importante persoane. Îmi pare rău că spun acest lucru atât de deschis. Pentru că va trebui să prezentați rapoartele în cadrul întrunirii plenare de mâine dimineață și aceste rapoarte vor fi distribuite tuturor participanților. Deci, Vă rugăm să le uh, elaborați în scris aceste rapoarte. Dacă este posibil, în engleză sau franceză, dar sigur că le puteți uh, pregăti în orice altă limbă și le vom traduce cât de repede se poate. Și la ora 7 și un sfert, în această seară, avem o invitație la cocktail, care va fi urmat de o cină cu bufet, ce va avea loc în spațiul Yehud din Menuhin, aceeași clădire, etajul întâi. Coborâți două etaje, e foarte simplu sau puteți la liftul, desigur. Cardul de invitație pentru cină și informații privind uh, unde se găsește acest spațiu se găsește la, în același loc unde v-ați înregistrat astăzi la Parlamentul European. Vă mulțumesc și ne revedem mâine dimineață, dar înainte, nu uitați, la ora 7 și un sfert, cocktail și apoi cină cu bufet. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte.